Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit dem Tagesordnungspunkt 13. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi și vom continua mai apoi cu 14. Institutul European de Inovare și Tehnologie. Este vorba despre descărcarea amânată. Nu funcționează serviciile de interpretare. Nu mehr. Ca să vezi. Nu funcționează nimic? Vai ce trist, spune doamna președinte. Nu, pas du tout. Ah oui, c'est vrai, il n'y a aucune chaîne. Genau. Ah ja, die, also die, die. Ah bon? Non, il, non. Ah ja. Ja. Soudainement, ah, ja. parce qu'on avait tout. Ja, we have a technical problem with inter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 deci e vorba despre descărcarea amânată la Institutul European de Inovare și Tehnologie. Îi invit pe domnul sau îi salut pe domnul Martin Ken, director al EIT, și pe domnul Adam Rottenbacher. Dar mai întâi de toate îi dăm cuvântul domnului Cearnețchi, care este raportorul nostru pentru acest raport. Witam serdecznie, panią przewodniczącą.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 puteți uh, să faceți prezentarea în frumoasa dumneavoastră limbă engleză. Vă mulțumesc pentru complimentul uh, făcut, doamnă președinte, de data aceasta, pentru că e vorba de probleme foarte complexe, aș prefera să mă exprim în limba națională. Now, we'll listen to you. We'll listen to you. Vă ascultăm. Pot să încep, doamna președintă? Mulțumesc. În 2013, procedura de descărcare de gestiune, Parlamentul a observat chestiuni importante uh, în uh, uh, uh, bugetul care a fost peste 2%. Peste 2%. În plus, curtea a identificat greșeli în uh, procedurile de achiziții publice. Uh, aceste probleme au fost unele dintre motivele pentru care Parlamentul a hotărât să amâne descărcarea de gestiune a institutului. În plus, au fost și probleme legate de personal, posibilitatea de absorpție a Institutului European și a beneficiarilor acestora și riscul de întârziere a aplicării recomandărilor făcute de uh, auditori. Pe această bază vă rugăm să ne oferiți un răspuns la întrebarea întreba, întrebări. Întrebarea numărul 1. Cum a rezolvat Institutul problema cu certificatele de audit? Întrebarea 2. Ce a făcut Institutul pentru a reduce erorile în plățile de granturi. 3. Ce s-a făcut pentru a reduce rata generală de eroare sub 2%? 4. Ce a făcut institutul pentru a uh, împiedica rotația personajului, plecarea acestora? 5. Ce s-a făcut pentru a crește capacitatea de absorpție a beneficiarilor institutului. Artemis și ENIAC, uh, întreprinderile comune. Mulțumesc! Cine o să ia cuvântul în numele agenției? Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat posibilitatea să prezentăm uh, progresul uh, făcut la uh, EIT și să clarificăm problemele care au fost puse în discuție, precum și întrebările. Agenția a lucrat foarte intens în următoarele luni pentru a clarifica problemele ridicate uh, Uh, de curte și uh, de parlament. Deci, cred că sunt în măsură să vă demonstrez că suntem pe calea cea bună, am făcut progrese foarte bune în aceste uh, chestiuni și avem rezultate concrete care arată că depășim aceste probleme. Aș începe prin a explica ce am făcut pentru a îmbunătăți uh, Uh, calitatea certificatelor de audit și cum am redus erorile uh, uh, la plățile la granturi. Am îmbunătățit instrucțiunile date auditorilor care au venit cu certificate de costuri și am întărit uh, controlul ex ante în interiorul agenției. Am uh, îmbunătățit și liniile directoare de planificare și de raportare prin uh, instrucțiuni uh, date și beneficiarilor noștri. De asemenea, sporim sistemele de monitorizare pentru a avea mai multe uh, informații de la fața locului și pentru a face o mai bună analiză a riscurilor asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Am făcut și o analiză uh, externă a strategiei de acordare a granturilor Cred că aceste eforturi uh, dau roade acum și putem să vedem și de la Curtea de Conturi, din observațiile preliminare pentru 2014, au confirmat faptul că tranzacțiile noastre sunt uh, Uh, reglementare sunt uh, legale și nu mai sunt comentarii la controlele ex ante. E o schimbare mare față de trecut și acest lucru uh, se explică și prin scăderea ratei sub 1% a erorilor la plata în cadrul granturilor de asemenea, achizițiile publice au fost uh, îmbunătățite și nu mai există erori în acest domeniu. Acest lucru arată că pentru gestionarea granturilor, eforturile noastre uh, au fost recompensate și vedem tendințe pozitive. La al doilea punct, în ceea ce privește achizițiile și cum uh, am îmbunătățit procedurile pe plan intern, am uh, luat măsuri importante, hotărâte pentru a aborda problemele semnalate în trecut. Am am uh, anulat contractele cu probleme și am lansat noi contracte care să le înlocuiască. Am actualizat procedurile, uh, listele de uh, verificare pentru achiziții, pentru plăți și angajamente. Deci avem un nivel mai ridicat de control intern care va preveni astfel de greșeli în viitor. Am recrutat o a doua persoană pentru achiziții, deci ne-am dublat capacitatea capacitatea. Am uh, făcut uh, training uh, cu personalul pe probleme de achiziții. Am avut două astfel de exerciții de formare pentru ca personalul să-și îmbunătățească cunoștințele în ceea ce privește achizițiile publice. Sunt măsuri bune care stau în spatele progresului făcut în acest domeniu alte întrebări s-au referit la rata locurilor vacante și rotația personajului. Ce am, personalului. Ce am făcut pentru a preveni plecarea personalului? Avem vești bune. Avem 56 din cele 60 de posturi ocupate, ceea ce este o mare îmbunătățire uh, la 42 uh, față de 60. De asemenea, da. progresul s-a făcut și la nivelul managementului. Am redus plecarea uh, persoanelor, numai patru persoane și-au dat demisia, deci sub 10%, o cifră mult mai scăzută decât în trecut. Uh, care sunt motivele. Cred că importante elemente sunt faptul că am uh, introdus uh, interviuri la plecare ca să vedem de ce pleacă personalul și să încercăm să corectăm aceste lucruri am introdus sisteme de evaluare și de promovare, am luat măsuri pentru a îmbunătăți mediul de lucru, atmosfera de lucru în cadrul agenției. Am cerut uh, auditorului intern să uh, facă uh, anchete în legătură cu motivele care determină plecarea personalului. De aceea s-a îmbunătățit situația locurilor vacante. Apoi, întrebarea legată de capacitatea de absorbție la agenție și măsurile pe care le-am luat pentru a o îmbunătăți. Vreau să vă uh, dau câteva cifre. Absorpția agenției a crescut foarte mult. În medie, în fiecare an, am uh, absorbit uh, cu 85% mai multe fonduri am început cu sume foarte mici, 60 uh, de milioane uh, în 2010 și acum 187 de milioane în 2014. Deci o creștere foarte mare, o absorpție uh, semnificativă. Această tendință pozitivă va continua pentru că în decembrie am Uh, desemnat uh, două comunități de cunoaștere, avem doi noi beneficiari care ne vor ajuta să uh, absorbim mai bine fondurile care ne sunt alocate. Pe lângă aceste eforturi, încercăm să îmbunătățim monitorizarea absorpției, ne asigurăm că fondurile sunt preluate uh, Uh, într-o rată foarte mare. Avem uh, cifre foarte bune și uh, vi le vom furniza. Sper că aceste măsuri sunt eficiente și au demonstrat că impactul măsurilor corective se vede deja. Săptămâna, trecut, săptămâna viitoare vă vom trimite raportul detailat care ni s-a cerut Uh, unde veți vedea toate rubricile, toate măsurile, plus alte detalii care vor răspunde la întrebările uh, adresate în uh, decizia de descărcare din aprilie și sperăm că pe baza Uh, acestor noi informații Parlamentul va putea să acorde descărcarea de uh, gestiune. Vă stăm la dispoziție acum și mai târziu pentru a clarifica și alte probleme. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Avem mai multe întrebări. Eu mă întreb de ce ședințele Consiliului de Administrație la dumneavoastră sunt așa de scumpe. Uh, am văzut că 29% din fondurile uh, reportate din 2013 pe 2013 s-au, datorit s-au datorat faptului că aceste consilii de administrație, aceste reuniuni nu au fost atât de scumpe pe cât se anticipa. De ce asemenea costuri? I, I can clarify that. So... Pot să clarific acest lucru. Există ședințe ale Comitetului Director de 4 ani pe an și apoi întâlniri uh, extraordinare ale Consiliului de Administrație și există și Comitetul Executiv, patru membri din Consiliul de Administrație care se întâlnesc uh, pentru a dezbate teme concrete. În trecut, în special în 2014, am avut uh, un număr mai mare de Uh, ședințe extraordinare ale biroului executiv uh, pentru că au fost chestiuni care au trebuit uh, clarificate și o mare parte din buget a fost uh, alocat pentru întâlnirile Consiliului de Administrație și ale Biroului Executiv. Însă acum am redus numărul uh, ședințelor extraordinare, ne-am întors la un ritm uh, oarecum normal și de aceea am făcut economii la această linie bugetare. Deci mai puține ședințe înseamnă că nu avem nevoie de toate fondurile alocate. Desigur, Uh, pentru următoarea finanțare vom lua drept uh, etalon uh, actuala, actualele cheltuieli. Mulțumesc. Ați încercat să aflați de ce există mișcările acestea de personal la dumneavoastră? Care sunt cauzele? Pentru că mi se pare că situația e cam gravă la dumneavoastră, ținând cont de dimensiunile organizației. That we had a very, very high turn în, într-adevăr, înainte, în 2013-2014, uh, foarte mulți au plecat. Uh, o cauză a fost instabilitatea la nivel de management, precum și rata mare de posturi vacante. Uh, oamenii nu se simțeau bine pe postul respectiv, volumul de muncă uh, era disproporționat de mare pentru că trebuiau să facă toate, toată munca celor care nu erau de fapt recrutați. Asta a adus cu sine un stres suplimentar. Au fost uh, factori și uh, uh cauzatori importanți. Acum lucrurile s-au uh, uh normalizat uh, puțin. Uh, au fost și alte motive, desigur. Unul dintre motive, l-am comunicat mai devreme, este faptul că uh, condițiile de lucru din Budapesta uh, sunt dezavantajate pentru că salariile celor care lucrează în Ungaria sunt Uh, la 71% uh, pentru cei care lucrează la Budapesta față de funcții similare uh, ocupate de cei care lucrează la Bruxelles sau în altă parte. Și desigur, oamenii vor pleca întotdeauna pentru o funcție mai bună, un post mai bine plătit. Dar este o rotație a personalului normală, se întâmplă și la alte agenții. Înainte, sigur, lucrurile erau peste uh, acel nivel de normalitate. Numai patru persoane au plecat uh, uh, în uh, ultimele 12 luni și asta la o structură cu 60 de persoane. Sperăm ca lucrurile să rămână așa. Colegii Mulțumesc. Urmează domnul Števovský. <clears throat> Děkuji. Některé otázky, které jsem měl, tak už tady zapadly. Mulțumesc. Uh, unele din întrebările pe care aș fi vrut să le pun au primit deja un răspuns. Așadar, mă voi limita la niște întrebări cu caracter mai general. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Kerr. Cred că domnia sa uh, mă rog, pentru perioada din care vă cunosc activitatea, vă pot uh, evalua această activitate ca fiind una foarte bună, am cooperat foarte bine, bun, ați admis că s-au comis și câteva greșeli, poate greșeli pe care nu le-ați admis în trecut, dar acum ați fost foarte deschis, deci v-aș întreba uh, ce, ce ați făcut uh, ca să nu se mai repete greșelile din 2013. V-ați referit la sistemul de monitorizare. Deci, ați putea uh, prezenta modul în care acest nou sistem de monitorizare uh, va funcționa și noi, noastre angajați, cum anume vor contribui la îmbunătățirea modului de operare al agenției dumneavoastră. Și o întrebare mai generală. Uh, Cum credeți dumneavoastră, cum ați evalua comunicarea între agenția dumneavoastră și comisia noastră? Credeți că s-a îmbunătățit? Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Vă rog, domnule Kern. Mulțumesc pentru întrebări. Acum, în ce privește îmbunătățirile și uh, întăririle în materie de personal și îmbunătățirile în privința sistemului de monitorizare, uh, ne-am concentrat foarte mult asupra unei abordări uh, bazate mult mai mult pe risc. Uh, uh, sigur că asta înseamnă o provocare mai mare și din punct de vedere al controlului. Deci să vedem ce se întâmplă cu plățile, cheltuielile, dar de asemenea și în ce privește conținutul. Am, ne-am dublat acum capacitatea deci avem două persoane pentru uh, fiecare din aceste comunități ale uh, cunoașterii și inovării, care să monitorizeze până în aplicare și am uh, avut o abordare bazată pe risc și ne-am deplasat la fața locului ca să vedem exact modul în care se operează, cum funcționează procedurile și care anume sunt rezultatele la care sunt obținute. Și acum sistemul de monitorizare pe care îl construim E destul de complex, e o întreagă strategie, dar ne ajută să utilizăm cât mai eficient și mai efectiv resursele totuși limitate de care dispunem. Deci putem fi mai bine informați uh, și să ne mm, organizăm mai bine controlele. De aceea cred că va exista și un impact uh, semnificativ atât asupra ratei erorilor, pe viitor nu se vor mai comite atâtea erori care să fie detectate uh, doar prea târziu sau mai târziu decât era cazul de către auditor, ci și ni se vor prezenta uh, mai sistematic rezultatele atinse, de aceea e foarte important acest sistem de monitorizare pe lângă procedurile normale în ce privește granturile, eh, managementul și plățile. În ce privește cooperarea cu comisia noastră, cred că s-a îmbunătățit și ea. Dialogul a fost eh, a mers foarte bine, e foarte util să avem aceste schimburi de opinii, că inclusiv din întrebările din partea dumneavoastră am putut să reexaminăm unele probleme apărute și să ne îmbunătățim sistemul. Și cred că unul din motivele pentru care vedem că obținem și rezultate mai bune și sper să continuăm uh, cu această cooperare pozitivă și uh, pe viitor. Noi vă stăm la dispoziție și ne dorim să continuăm acest dialog cu domnile voastre. Doamna Iala Sender, vă rog. Gracias, Presidenta. Sí, eh, le agradezco mucho Bună, señor Czarnecki, el esfuerzo que hace... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și domnului Kern pentru eforturile făcute și explicațiile pe care le-a dat cu noul sistem și toate îmbunătățile aduse. Aș uh, dori să încerc să identific trei elemente. Unul care are legătură cu problemele, cu uh, licitațiile publice dacă ne-ați putea explica concret sau mai concret cum s-au îmbunătățit uh, aceste licitații. În al doilea rând, cum anume uh, recent, adică vorbesc de 2015, putem prin audit să ne asigurăm că nu se ajunge la 25% din uh, subvenții totdeauna acestea au fost menținute sub uh, plafonul ultim al cofinanțării. Și, în final, în ce privește carryovers, adică sumele reportate, sau uh, gradul scăzut de punere în executare a, a proiectelor, poate ne oferiți mai multe amănunte cum uh, îmbunătăți situația în acest, în uh, acest context? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kern, mă rog. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi încerca să intru mai în detaliu ce privește achizițiile publice și uh, licitațiile publice făcute de EIT și ce am făcut noi dincolo de ce am explicat la început. Am început prin a elimina toate um, licitațiile care au suferit de urma unor erori în trecut și am încercat să le relansăm și să avem licitații noi, însă am analizat în detaliu uh, tot uh, ceea ce înseamnă procesul nostru intern și am încercat să identificăm uh, cauzele problemelor apărute în trecut. Poate că pentru că um, nu tot personalul cunoștea bine procedurile Uh, am făcut o activitate, am făcut sesiuni intense de training, de formare, ca stafful uh, să fie mai bine informat și mai bine pregătit în acest caz al, în acest caz al licitațiilor. Apoi, uh, avem o persoană care monitorizează și administrează aceste licitații și planifică mai bine aceste licitații, că se poate întâmpla ca mai multe asemenea licitații să se întâmple în același timp, spre sfârșitul anului, atunci știți că uh, poate nu mai există destul timp pentru a verifica totul foarte bine. Deci cu o planificare mai bună uh, putem avea și un control uh, de o calitate mai ridicată și scădem riscul de apariția problemelor. În plus, auditorul nostru intern uh, a fost însărcinat uh, cu o activitate de, o, uh, de analiză mai în detaliu a, a punctelor slabe și apoi am reușit să clarificăm procedurile și rolul fiecăruia. Deci cu mai mult personal sau personal nou, cu formare, cu uh, proceduri îmbunătățite, am credere că nu ne vom întâlni pe viitor cu asemenea probleme și deja în 2014 Iată, raportul cursului de Conturi ne arată că nu s-au uh, uh, identificat probleme cu uh, achizițiile publice. Apoi, în legătură cu finanțarea suplimentară, cum o numim noi, deci nu uh, finanțarea uh, CCE-urilor din partea EIT, ci uh, finanțarea din partea partenerilor. Și aici uh, situația asta a fost uh, comentată adesea de către Curtea de Conturi. Avem, am început cu o perioadă de 5 ani, 2010-2014 în care aceste CCI-uri, comunități de cunoaștere și inovare, trebuie să demonstreze că uh, au uh, venit cu cel puțin 75% din finanțare și finanțarea din partea institutului uh, uh nostru nu trece de 25%. Uh, lucrurile au fost verificate, a fost făcut un audit, am aici cifrele, iată, contribuția noastră a fost de 16% pentru CCI climei, 19% pentru CCI energie și 21% pentru CCI digital. Deci, acum avem probele că nu s-a trecut de plafonul de 25% în general. finanțarea din partea Institutului European pentru Tehnologie și Inovare. Iată există această finanțare suplimentară dincolo de eh, minimum absolut. Apoi, în legătură cu sumele reportate, am eh, îmbunătățit foarte mult eh, propria planificare și programare. Deci, bugetul nostru, care în majoritate e constituit pentru e constituit din banii alocați comunităților de cunoaștere și inovare, CCI-uri, Iată a crescut uh, rapid rata de absorpție a uh, fondurilor alocate, neapărat necesară această evoluție ca să avem și impactul dorit și acum se ajunge la un fel de platou al, finan- al uh, finanțării cu un nivel maxim, deci credem că acum CCI-urile au structura necesară pentru a absorbi fondurile. Însă vom monitoriza situația de aproape, că și asta face parte nou sistem de monitorizare, ca să uh, corectăm problemele. Dacă acestea apar, dacă nu se utilizează banii la timp, atunci uh, ei pot fi realocați, fie pentru alte activități, dacă mai este cazul, sau, și aici institutul nostru are o posibilitate în plus în regulament, uh, pot fi reportați pentru anul uh, următor. Câteodată, în asemenea activități inovatoare, dacă ceva nu funcționează, totul trebuie oprit și banii realocați. Deci avem și aici uh, instrumente mai bune la dispoziție, uh, ca și performanțele să fie mai bune. Vielen Dank. Wünscht der Berichterstatter noch mal das Wort? Mai dorește să intervină raportorul. Suntem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Uh, thank you, Madam Chair. I'm satisfied. Mulțumesc, spune domnul Cernescu. M-au satisfăcut uh, răspunsurile. Mulțumesc. Fürs kommen und Vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezență. Trecem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi, Artemis și ENIAC, întreprinderile comune. Domnul Cearnețchi este raportor și pentru acest raport aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair, again. Mulțumesc din nou, doamnă președintă. Vorbim așadar despre întreprinderile comune Artemis și ENIAC. În cursul procedurii de descărcare pe 2000 16. Parlamentul European uh, a fost atent la unele defecte apărute în implementarea bugetului acestor întreprinderi uh, comune, Artemis și ENIAC. În primul rând, uh, cazul Artemis. E o întreprindere comună care nu a ținut cont de soluțiile practice pentru auditurile ex post. De asemenea, a întâmpinat probleme în ce privește nivelul de utilizare a plăților și nu a avut o activitate sau o unitate dedicată auditului intern conform uh, cerințelor din articolul 6.2 al regulamentului conform căruia funcționează. Această întreprindere comună nu a pus în aplicare recomandările uh, Comisiei de Control Bugetar pe 2014 și nu a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru uh, prevenirea și managementul, managementul conflictelor de interese și nu a publicat date privitoare la absența unui conflict de interese în legătură cu directorul executiv și membrii Consiliului de Administrație. Pentru a facilita procesul de luare de decizie a uh, acordării descărcării, v-aș vrea să răspundeți următoarele întrebări. În primul rând, de ce uh, nu s-au implementat autori, uh, recomandările autorității de descărcare din 2014 și nu s-a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru a preveni și uh, soluționa conflictele de interes. În al doilea rând, întreprinderea noastră comună Uh, are acum uh, un uh, site internet adus la zi cu care să cuprindă toate curriculum vitae și declarațiile de interes ale directorului și membrilor Consiliului de Administrație și acest site să, fie, să, să cuprindă o, dată, o bază de date cu informații aduse la zi în legătură cu conflictele de interese și aveți proceduri în cazul în care apar asemenea probleme? aveți un mecanism uh, pentru a rezolva asemenea probleme? O a treia întrebare. Ați adoptat o politică cuprinzătoare pentru soluționarea conflictelor de interese? De exemplu, în cazul uh, ofițerilor publici, Uh, în cazul unui conflict în legătură cu formarea, activitățile de numire a unui ofițer public din partea biroului uh, competent. Uh. Și, și acum, uh, în ce privește ENIAC, dacă pot continua, mulțumesc. Aici, comisia noastră are îngrijorări în legătură cu Uh, raportul Curții de Conturi. Iată, este al treilea an la rând în care s-au pronunțat în legătură cu uh, caracterul legal al tranzacțiilor uh, cuprinse în raportul anual. Pentru că nu a putut să determine dacă a existat o strategie de control ex post care trebuie să se uh, efectueze de autoritățile financiare naționale care controlează cheltuielile publice uh, și care uh, oferă garanția legalității acestor tranzacții. Comisia noastră consideră că opinia calificată a Curții de Conturi pune sub semnul întrebării activitatea eficientă și efectivă a acestei uh, întreprinderi comune în acord cu principiile utilizării optime a resurselor avem rezerve față de implementarea unei strategii de control ex post. Iar acum uh, aș dori să știu dacă ENIAC e gata să prezinte un raport în legătură cu contribuția tuturor membrilor eh, dincolo de comisie sau de afara comisiei, inclusiv eh, respectarea deciziilor eh, luate ca urmare evaluării făcute de comisie? O a doua întrebare. ENIAC poate prezenta un raport privitor la beneficiile sociale și economice ale proiectelor deja realizate? Și uh, ultima întrebare. Care e situația bazei de date privitoare la conflictele de interese la dumneavoastră? Mulțumesc. Eu răspund venit domnului Wild, directorul uh, Excel. Domnule Wild, aveți cuvântul. Uh, Madam President, thank you very much and thank you uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că ne dați ocazia de a răspunde la aceste întrebări și observații pertinente. Încep cu un comentariu de natură generală, pe marginea unui aspect care până la urmă are de-a face în egală măsură și cu Artemis cât și cu ENIAC, pentru că până la urmă regulamentele de funcționare sunt identice, cele două organizații au încercat împreună să găsească soluții la probleme. Și doar, tocmai de aceea vreau să vă amintesc că industria electronică la nivel european s-a confruntat cu anumite dificultăți în ultimii 10 ani. Marile pierderi sunt cunoscute tuturor. Nokia, spre exemplu, și-a pierdut poziția inițială. Companiile europene au pierdut cam jumătate din cotele lor de piață și asta din pricina faptului că companiile europene au investit mult mai puțin decât uh, uh, competitorii lor din uh, SUA, Taiwan sau Corea. Această, acest sector însă este absolut esențial pentru economia europeană. Tocmai de aceea, misiunea întreprinderilor comune Artemis și ENIAC este aceea de a face în așa fel încât investițiile făcute să permită la un moment dat uh, Uniunii Europene să devină din nou uh, competitivă pe plan mondial. În acest uh, sector trebuie să ținem cont de faptul că nivelul investițiilor este foarte mare. O nouă fabrică sau un nou sistem de operare costă undeva la câteva zeci de miliarde de euro. un nou uh, procesor, un nou uh, uh, obiect uh, necesită o investiție de vreo 5 milioane de euro. Deci, prin urmare, ținând cont de aceste cifre, era absolut, de, uh, era absolut evident că uh, pentru ca tendințele să se schimbe, era nevoie de o acțiune comună între nivelul european și cel național. Și tocmai de aceea, în 2009, s-a propus un nou sistem care să cuprindă finanțarea atât din partea nivelului european, cât și din partea statelor membre. La aceste fonduri publice urma să se adauge fondurile private pentru atingerea cotelor necesare. Iată, Uh, timp de șase ani, 640 de milioane de euro au putut să fie uh, investite de către, prin intermediul Artemis și ENIAC în, în sectoare și în elemente uh, strategice în ultimii șase ani. Finanțarea europeană a ajuns la un efect de pâr- pârghie de la 1 la 6,25. Deci pentru fiecare euro dat de Uniunea Europeană se adunau, se, se, se investeau în activitățile de cercetare la nivel european până la urmă 6,25 de euro. Acești uh, factori au uh, reușit să inverseze tendința Uh, descrescătoare a sectorului, au reușit să întărească până la urmă sectorul european și am reușit să demonstrăm faptul că acțiunile la nivel european au generat investiții private importante. Dar, pe de altă parte, cum bine a observat Parlamentul, uh, în raportul său, colaborarea cu statele membre și aplicarea principiului subsidiarității eh, generează probleme de interfanță, deoarece o parte din fondurile europene este, eh, sunt atribuite după efectuarea cheltuielilor decât de către autoritățile naționale, trebuia să ne punem întrebarea în ce măsură procedurile naționale ne oferă informații corecte Uh, cu privire la cheltuielile făcute și care urmau să fie acoperite de nivelul european. Și cam asta era esența raportului din partea Curții de Conturi. Uh, s-au făcut eforturi de îmbunătățire a procedurilor naționale. Dați-mi voie să vă asigur că activitatea noastră se concentrează extraordinar de mult pe uh, Uh, această ambiție. Am investit extraordinar de mult în organizațiile noastre la toate nivelurile pentru a obține informațiile și pentru a garanta corectitudinea informațiilor care sunt uh, evaluate de Curtea de Conturi. Acum, pentru a răspunde la prima întrebare cu privire la Artemis, dați-mi voie să vă spun că am introdus niște acorduri cât se poate de precise cu uh, autoritățile naționale de finanțare, niște formulare cât se poate de clare prin care puteau uh, acestea să răspundă la auditurile expost demarate de către uh, întreprinderile comune și am colectat aceste uh, rapoarte, aceste formulate, formulare am creat o listă de cerințe cu ajutorul curții de conturi, o listă de cerințe pe care o, o folosim pentru a evalua uh, gradul de asigurare pe care îl oferă procedurile la nivel național. Am stabilit pe baza acestei liste că uh, până la urmă uh, Uh, în ciuda complexității organismelor de finanțare, se pot obține uh, rezultate cât mai concrete cu putință. De asemenea, am calculat rata reziduală de eroare pe, pe baza rapoartelor uh, făcute. Am ajuns la concluzia că aceasta este la 0,6%, este o rată foarte scăzută. Uh, Asta se datorează până la urmă situației în care toate proiectele, toate acțiunile noastre sunt uh, verificate de diferite uh, autorități de finanțare naționale și uh, auditele sunt, auditurile sunt independente și, până la urmă, acoperirea controalelor în interiorul proiectelor există și uh, acestea acoperă 52% dintre uh, proiecte până la urmă, ceea ce uh, este o rată extraordinar de mare dacă e să le comparăm cu ceea ce se întâmplă în celelalte uh, Uh, întreprinderi uh, comune. De asemenea, am organizat uh, ateliere de bune practici cu Curtea de Conturi, Comisia Europeană și am discutat despre bunele practici și procedurile eficiente. Acum, pe lângă toate acestea, după ce ne-am dat seama că regulile s-au rafinat și că sistemele astfel create ar trebui să fie eficiente, Uh, vom mai avea de câștigat și de pe urma unei noi decizii a Curții de Conturi. Uh, decizia a decis să, sau uh, Curtea a decis să verifice uh, operațiuni care fuseseră deja evaluate de către autoritățile naționale. Uh, pentru a, uh, pentru a, ne, pentru a ști cu toții că aceste evaluări la nivel național au fost într-adevăr corecte. Și iată, pe baza acestui dublu, acestui dublu control vom putea să obținem până la urmă gradul de siguranță pe care ni-l dorim și pe care ni-l uh, cereți. Cam asta cu uh, auditul expost. După aceea, trecând la celelalte comentarii făcute de către raportor, dați-mi voie să vă spun următoarele. Spre exemplu, raportorul a spus că la Artemis, în special, am avut uh, probleme cu nivelul creditelor de plată. Da, într-adevăr, nivelul credit, creditelor de plată a fost de doar 69% din buget. Și asta dintr-o pricină cât se poate declară, și anume plățile pe care le executăm sunt executate pornind de la calendarul pe care îl respectă autoritățile naționale care sunt obligate a ne oferi nouă uh, toate rapoartele conform cărora cheltuielile făcute au fost legale. Deci noi depindem practic uh, de uh, răspunsul pe care îl primim din partea autorităților naționale. Dar acum procedura începe să se accelereze. Prin urmare, suntem pe calea cea bună. Dar asta, această, acest decalaj, până la urmă, nu, vreau să vă asigur, asta nu a împiedicat în niciun fel executarea plăților în cadrul proiectelor. Deci nu au existat probleme în uh, Uh, în acest context. S-a vorbit despre unitatea de audit intern care n-ar exista la uh, Artemis. Ei bine, acum există pentru că după 2014 când Artemis și ENIAC uh, s-au unificat, unitatea de audit intern al ENIAC a devenit responsabilă și pentru auditarea activităților din cadrul Artemis. Acum, în ceea ce privește strategia privind conflictele de interese, dați-mi voie să vă spun că în 2014 ENIAC avea o asemenea politică cuprinzătoare care a fost uh, a fost recunoscută de către Parlament. Acum aceasta este extinsă și la nivelul Artemis ca urmare a fuzionării. Dar uh, nu ne-am oprit aici. După fuziune am adoptat o nouă și mult îmbunătățită strategie cu privire la conflictele de interese. Uh, s-a spus că nu uh, s-au uh, publicat CV-urile directorului general și a celorlaltor membri ai Consiliului. Ei bine, între timp acestea au fost publicate pe site și acum respectăm toate regulile de procedură, regulile, uh, respectăm statutul funcționarilor uh, europeni și, de asemenea, toate cerințele în ceea ce privește conflictele de interes. Acum, trecând la întrebările specifice care mi-au fost adresate, Uh, în primul și primul rând, uh, exista una care se referea la strategia cuprinzătoare. Tocmai am spus că această strategie a fost deja adoptată și acoperă toate aspectele necesare. A doua întrebare concretă se referea la publicarea uh, CV-urilor detaliate, etc., etc. V-am transmis și în scris faptul că CV-urile și toate datele cu privire la uh, Uh, conducerea uh, noastră sunt publicate pe site-ul nostru. De asemenea, am, organizat, am creat o listă cu privire la conflictele de interese, o listă, de fapt, o bază de date, o bază de date care cuprinde toate situațiile înregistrate, măsurile luate pentru re respectarea reglementărilor și, de asemenea, uh, informații cu privire la mecanismele și procedurile care trebuie să fie demarate în cazul în care uh, conflictul de interes se dovedește a exista. Deci există această da, bază de date. În plus, informațiile colectate în această bază de date existau oricum anterior. Dar el, uh, informațiile acestea se găseau în diferite locuri pe, pe site. Prin urmare, acum am uh, reunit toate aceste date într-o bază de date. Ați întrebat și despre politica comprehensivă, complexă și cuprinzătoare cu privire la conflictul de interese. Da, aceasta a fost adoptată, este cuprinzătoare, cuprinde referiri la acțiunile care trebuie să fie demarate. Aceasta se referă nu doar la personalul întreprinderilor comune, ci și la toți membrii uh, consiliilor noastre, dar uh, se referă și la cei uh, care participă la activitățile noastre, spre exemplu a experții care monitorizează sau evaluează proiectele, bordurile, membrii bordurilor care se ocupă de procedurile de achiziții sau de angajare. Deci este o strategie cuprinzătoare uh, și uh, toate elementele ce țin de procedură sunt uh, incluse în uh, data cuprinzătoare de, baza cuprinzătoare de date. Trecând la ENIAC acum, în ceea ce privește auditul expost, răspunsul pentru ENIAC este identic identic cu cel pe care l-am dat pentru Artemis și tocmai de aceea vreau să trec la întrebările uh, Uh, concrete ale raportorului. Domnia sa vorbea despre uh, despre contribuțiile celor uh, patru state care nu fac parte din Uniunea Europeană. Ei bine, aceste contribuții sunt incluse în rapoartele anuale de activitate. Dați-mi voie să vă dau câteva cifre angajamentul total, angajarea totală, 2,91 miliarde de euro, care sunt uh, împărțite după cum urmează. Toate uh, organizațiile din sectorul privat uh, participante au contribuit cu 1,89 de miliarde, adică 65% din costurile totale. Iată o contribuție mult mai mare decât ne-am fi așteptat uh, inițial. În regulament se vorbește despre 32 33,2%. Uh, uh, finanțarea publică este de 1,01 miliarde, adică 35% din costurile eligibile contribuțiile publice sunt mai scăzute decât așteptatele 46,8%. Asta din pricina faptului că aportul uh, privat a fost mult mai mare. Uh, la sectorul public uh, avem Uniunea Europeană cu peste 400 de milioane de euro, adică 15,5% din costuri și acest aport este mai scăzut decât așteptatele 16,7%. Statele membre ENIAC au contribuit cu 565 Uh, de milioane, adică 19, ceva la sută din uh, costurile așteptate. Din uh, pricina concentrării unor proiecte mari și datorită aportului privat mare, până la urmă statele membre au contribuit cu sume mai mici decât s-ar fi așteptat uh, toată lumea. Dar, și lucrul acesta este foarte important, aceste contribuții naționale scăzute au fost uh, compensate de aportul uh, sectorului privat. Și deci, v-am mai spus deja, uh, sectorul privat a fost mai activ decât ne-am fi gândit. 6,5% în cazul uh, Uh, ENIAC uh, ne așteptăm la un factor de, la un procent de șase inițial. Respectarea regulilor pentru acordarea granturilor. Ei bine, a existat uh, o un raport al uh, unității de audit a Comisiei pe tema aceasta, dar și unitatea noastră a auditat, a controlat uh, respectarea Uh, criteriilor de acordare a granturilor. Ei bine, auditul uh, Comisiei a recunoscut că uh, tot ceea ce am demarat noi este legal și eficient. Procedurile folosite sunt suficient de de eficiente, Parlamentul a venit la, la rândul său cu recomandări pe care ENIAC le-a îmbrățișat. După aceea, raportul cu privire la beneficiile socioeconomice ale proiectelor noastre. ENIAC împreună cu Artemis au uh, prezentat un asemenea raport. Raportul este, bineînțeles, un organism viu. Pe măsură ce proiectele noi uh, vor fi uh, finalizate, impactul va fi din nou evaluat, uh, raportul va fi îmb îmbogățit. Uh, raportul pe care l-am prezentat deja arată cât se poate declar că impactul nostru este unul uh, pozitiv și în momentul de față v-am putea chiar da exemple de proiecte care au fost cât se poate de eficiente proiecte uh, care au respectat criteriile stabilite, uh, proiecte care de asemenea s-au au fost complementate de noi uh, proiecte mai mici sau mai mari și care au generat până la urmă o reacție cât se poate de activă din partea sectorului privat Uh, și uh, aceste proiecte, împreună cu investițiile private, au reușit să ducă la obținerea de noi uh, rezultate în materie de cercetare și dezvoltare și e inovare, care sunt până la urmă în beneficiul cetățenilor europeni. Apoi, uh, baza de date cu privire la conflictul de interese, v-am spus deja, am consolidat toate informațiile deja existente, le-am inclus într-o bază de date pe care o actualizăm permanent. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, vreau și eu să vă pun o întrebare. Din uh, cei 1,98 miliarde de euro de la industrie, dați-mi voie, de, despre care vorbeați, dați-mi voie să vă întreb cât anume Uh, vin de la investitorii privați și câți vin din alte părți. Kind contributions are cash. Toate contribuțiile în natură sunt uh, în numerar. Deci, în regulament, în natură, înseamnă contribuții în numerar a participanților la proiect minus uh, granturile naționale, orice alte Uh, contribuții publice. E vorba de numerar pur și simplu. Uh, M-am uitat pe site-ul dumneavoastră și dacă vreau să aflu cine anume a obținut contractele dumneavoastră, unde trebuie să mă uit? I'm not sure I understand, uh... Nu sunt sigur că mă înțeleg uh, întrebarea cine a primit ce. Contractele. Cine a câștigat cine a câștigat uh, contractele la dumneavoastră? Cum anume caut informația asta? So uh, we, we have published every year. În fiecare an am publicat lista completă a participanților uh, la proiect care au primit granturi de pildă pe site-urile ENIAC și Artemis pentru fiecare cerere de ofertă este o listă a participanților, uh, uh, sumele cu care au contribuit și granturile care au fost uh, alocate. Deci acestea sunt sintetizate și în rapoartele Uh, anuale de activitate. Am răspuns la întrebarea dumneavoastră? Mulțumesc. Am încercat să caut aceste informații, nu le-am găsit, uh, dar mă descurc, sigur, dacă nu vă scriu un mail. Raportorul nu mai are. Domnul Marinescu, văd că are o întrebare. So, uh... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Mulțumesc pentru prezentarea mea. Vă dau un sfat pentru anul următor, pentru procedura de descărcare. Asigurați-vă că nu o să primiți iarăși un uh, aviz sub rezervă de la Curtea de Conturi, pentru că ar fi al patrulea consecutiv, iar pentru uh, toamnă avem nevoie să vedem rapoarte de audit uh, ex post cu un mare procentaj al uh, sumelor verificate, uh, cele care au fost supuse licitațiilor, pentru că acesta este motivul principal pentru care a fost amânat. Iar eu vreau să văd procedura uh, evaluării Uh, contribuțiilor în natură, care a fost procedura utilizată și care a fost rezultatul. Sper că vom uh, găsi pe site beneficiarii licitațiilor noastre, sper acest lucru. Apoi ați spus că aveți un raport privind uh, rezultatele socioeconomice. O să caut Uh, într-un raport în legătură cu răspândirea, diseminarea și transferul rezultatelor cercetării. Și aș dori să văd un raport privind ENIAC 1 și Artemis 1. Nu vreau ca toată activitatea să dispară, să fie înghițită în noua structură. Din câte știu, Comisia va face un raport pentru toate întreprinderile comune în această situație, dar dumneavoastră ne puteți da un raport. Cum ați închis uh, întreprinderea anterioară comună? Doamna Ayala, vă rog. V-ați înscris la cuvânt? Doamna Ayala Sender. Sí, eh, sí, yo querría... Eh... Ah. În primul rând, aș dori să spun că în eh, legătură cu cine e responsabil cu uh, noutățile, cu noul uh, Excel și, mă rog, cu explicațiile oferite în legătură cu trecutul celor două întreprinderi comune, dar în legătură cu uh, cea nouă aș dori să spun că eu cred că ar fi important Că, mă rog, uneori avem tendința ca toate organismele care sunt uh, în afara comisiei, dar care lucrează pentru noi, în funcție de un mandat al Comisiei sau statelor membre, să le tratăm uh, așa, la oaltă. Dar acestea au uh, caracterul lor, fiecare au, și au particularitățile lor. Cel puțin, în ce privește rezultatele, aș dori să confirmați că pârghiile de care, uh, pe care le reprezintă utilizarea fiecărui bănuț din bugetul european față cu ceea ce trebuie să contribuie beneficiarii și deciziile luate în statele membre. Dacă nu sunt eu greșit informată, e de la 1 până la 6 jumate. În al doilea rând, aș dori să ne explicați mai bine în ce mod depinde gestiunea dumneavoastră și mai ales ritmul gestionării implementării fondurilor uh, cât depinde de statele membre, pentru că statele membre sunt cele care iau hotărârea în funcție de uh, criteriile lor cui să-i acorde banii. Noastră sunteți un fel de intermediar, de fapt, și aș dori să știu. Există o formulă prin care să vă ajutăm să îmbunătățiți situația? Că, vedeți, ă, avem un fel de shared management cu Comisia, cu fondurile structurale. Însă, până la urmă, depinde de terți modul în care se pune în aplicare uh, bugetul, așa că uh, pentru viitor, că, mă rog, acum iată că vorbim deja de viitoarea descărcare și vom avea, iată, această agenție Excel, această întâlnire comună Excel, să vedem cum s-ar putea îmbunătăți, îmbunătăți lucrurile măcar pe viitor, ce să facem noi cu Comisia și statele membre pentru ca punerea în aplicare a bugetului să fie facilitată și să fie și mai eficientă. Da, vă rog. Thank you. I'm going to respond first to the question by Mr. O să răspund întâi la întrebarea pusă de domnul Marinescu. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru recomandarea uh, să ne asigurăm că nu vom uh, primi uh, un alt aviz sub rezervă și vom face toate eforturile pentru a clarifica. În ceea ce privește procedura pentru calculul contribuțiilor în natură, acestea sunt foarte simple, pentru că sistemul de recunoaștere a costului oferă posibilitatea de a estima suma exactă cheltuită pentru uh, a executa proiectele. Pe baza aceasta uh, uh, scădem grantul pe care îl primim și soldul îl reprezintă contribuția in kind în uh, ENIAC și Artemis nu există o altă contribuție in-kind, spre deosebire de alte întreprinderi uh, comune care au și alte tipuri de contribuții in-kind, noi nu avem alte tipuri decât numerarul banii. În ceea ce privește diseminarea și rezultatele pe care le-am uh, prezentat într-un raport preliminar, Poate pentru a rezuma, în acel raport uh, am analizat impactul uh, programului pe mai multe dimensiuni, felul în care am acționat pentru a uh, îndeplini misiunea pe care am explicat-o la început, apoi contribuțiile, cele două întreprinderi au, au avut o activitate de uh, pionierat în ceea ce privește acțiuni pilot în domeniul inovării și au experimentat cu uh, proiecte care uh, au fost după aceea materializate. Am citat câteva rezultate remarcabile. În ceea ce privește diseminarea, la sfârșitul lui 2014 am avut un total de 59 de uh, proiecte, 104 selectate uh, pentru finanțare în uh, cele două întreprinderi, deci uh, este ceva mai mult de 50%. Au uh, dus la 179 de brevete, 11 secrete de serviciu, 1004 uh, elemente exploatabile uh, ca drepturi uh, de autor și 3100 de publicații. Ne așteptăm ca aceste numere să se dubleze. Deci calculăm acest lucru la un grant de 10 milioane. Deci rezultatele sunt uh, spectaculoase. Cred că avem cifre bune de arătat. Discuția despre ENIAC 1 și 2. Nu există niciun ENIAC 2, nici Artemis 2. ENIAC și Artemis rămân cu acest nume și pe 26 iunie 2014 au expirat au fost înlocuite cu o nouă întreprindere comună Excel. Și în raportarea noastră vom avea uh, rapoarte separate, moștenirea și activitățile în desfășurare. Pentru 2014, așa cum s-a convenit cu Divizia Bugetară a Comisiei și cu Curtea Europeană de Conturi, am produs trei închideri, una pentru Artemis, una pentru ENIAC, de la 1 ianuarie uh, până la uh, iunie, la fel pentru rapoartele bugetare și uh, la fel și pentru conturi. Deci a fost o raportare separată, deci clar va fi separată. În ceea ce privește întrebarea doamnei Ayala, vreau să confirm faptul că îndatorarea finanțării este, rata de finanțare este 1 la 6,5 pentru fiecare uh, euro de uh, grant avem 6,5 uh, euro. Pot să confirm uh, acest număr. managementul și ritmul de uh, implementare autoritățile naționale contra, controlează implementarea cererea de cost merge la autoritatea publică națională. Aceste verifică, hotărăsc care sunt eligibile și emit un certificat întreprinderii comune în acel moment aceasta din urmă poate să acționeze. Acest lucru se spune în regulile financiare în cazul în care acesta ritmul plăților este stabilit de autoritățile naționale de plată. Cealaltă întrebare a fost alocarea finanțării. Consiliul de Administrație eh, din Uh, ENIAC și Artemis nu este uh, structura care alocă fondurile. Spre deosebire de alte întreprinderi comune pe care le cunoașteți, avem un organism special, uh, organismul autorităților publice, care includă reprezentanți, reprezentanți ai statelor membre. Deci statele membre plus Comisia Europeană. Decizia de finanțare este luată de această structură în care participă autoritățile uh, naționale de finanțare și Comisia Europeană. Și votul se împarte între autoritățile publice naționale și Comisie 50 50%. Deci este o decizie comună de finanțare. Și întreprinderea comună pune în aplicare. Noi nu hotărâm nimic, cine primește ce. Raportorul mai dorește să intervină? Văd că nu. Atunci uh, vă mulțumim foarte mult uh, pentru această dezbatere. Vă mulțumim, domnule director. Vă urăm tuturor o după amiază plăcută. Continuăm cu uh, ședința coordonatorilor. Cei care nu pot participa, n-au dreptul să participe la ea, sunt rugați să părăsească sala. Uh, asistenții sunt rugați să îi anunță pe coordonatori că avem la această ședință a coordonatorilor, pentru că dacă nu e nimeni în sală, atunci